Welcome to this meeting. We'll start uh, uh, and uh... Bună ziua la această întâlnire. Vom începe și înainte de toate doresc să vă informez că avem interpretare în toate limbile, cu excepția maltezei, uh, croatei și galezei. Mai târziu, în timpul reuniunii, vom avea un grup de vizitatori din partea adunării naționale a Republicii Federale Nigeria, la uh, nivel de uh, președinți din uh, Comisia pentru probleme legislative, dar voi menționa numele oaspeților în momentul în care vor sosi în sală. Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi și aș dori să-i dau cuvântul Iuta Steinrück să ne vorbească despre delegația la Washington din care a făcut parte în luna aprilie. Te rog, Iuta. Bună dimineața! mulțumesc pentru posibilitatea de a vorbi despre vizita delegației noastre în perioada 19-21 aprilie la Washington. Am condus această delegație, l-am înlocuit pe Thomas Handel, președintele comisiei noastre. Am dorit să discutăm cu partenerii americani eh, despre probleme de ocupare a forței de muncă, de probleme sociale, mai ales despre piața muncii, dar și efectele politice ale digitalizării, roboticii, inteligenței artificiale. Și bineînțeles că s-au discutat și alte subiecte de actualitate, primele evoluții în domeniul politicii de ocupare a forței de muncă și a problematicii sociale în administrația Trump. În legătură cu digitalizarea și impactul digitalizării am avut contacte cu reprezentanții ai Ministerului Muncii, dar și organizații internaționale, parteneri sociali și uh, echipe de specialiști. Am avut și un uh, dejun cu Joseph Stiglitz, uh, care a fost uh, consilierul fostului președinte american. Discuțiile au fost foarte utile, am constatat că există multe puncte comune în ce privește provocările pe care digitalizarea uh, le produce în, pe piața muncii. Însă am vorbit despre locurile de muncă uh, cele care vor dispărea, ce noi profesii care vor apărea, care vor fi modificările la locurile de muncă. Dar uh, am vorbit și despre diferențele dintre Statele Unite și Uniunea Europeană și anumite state membre, pentru că avem diverse uh, standarde sociale, proceduri diferite în ce privește relația um, cu partenerii sociali. Sigur că aș putea să vorbesc foarte mult, pentru că au fost uh, trei zile foarte pline, dar în raportul delegației noastre veți putea găsi amănunte, distribuim acest raport astăzi în cadrul comisiei. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Dorește cineva să adauge ceva? Nu? În cazul acesta trecem la punctul următor despre ordinea de zi, coordonarea sistemelor de securitate socială și voi începe dându-i cuvântul uh, domnului uh, Gheorghe Carel. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, uh, Doamnă președintă, mulțumesc pentru ocazia pe care mi-a oferit să prezint această propunere și mai ales studiul de impact. Am o uh, prezentare în PowerPoint și uh, putem să îi dăm drumul. Pentru a vă explica foarte pe scurt despre ce este vorba în această prezentare, vă prezentăm uh, o trecere în revistă a procesului studiului de impact și după aceea și poate că aceasta este partea cea mai importantă, vom intra în uh, concluziile principale ale studiului de impact în diverse domenii, pentru ca cetățenii care nu sunt activi social să poată beneficia totuși de uh, unele indemnizații sociale. Iată care sunt pașii uh, logici care ajută serviciile comisiei uh, să structureze pregătirea unei propuneri pentru a putea uh, avea o bază de analiză pentru luarea deciziilor. Iar când vorbim despre asemenea probleme, cele economice, impactul social, impactul asupra mediului, uh, nu putem proceda după reguli uh, matematice, 2 cu 2 câteodată nu fac 4. Deci trebuie să avem un alt tip de abordare, să ne gândim la costuri, beneficii, din punct de vedere social, dar și din punct de vedere al impactului asupra mediului. Domeniul de aplicare a fost foarte amplu și uh, concluziile sunt menite să ducă la propuneri de implementare avem o echipă care uh, urmărește acest studiu de impact și uh, implementarea uh, concluziilor. Veți vedea uh, și câteva considerații legate de uh, scopul acestei propuneri. Este vorba de modernizarea grupului de uh, securitate socială pentru dezvoltarea politicilor adecvate, pentru că atunci când un lucrător sau un cetățean se deplasează dintr-o țară membră în altă țară, trebuie să poată să beneficieze de anumite drepturi. Dacă uh, și-a pierdut beneficiile uh, sociale în cadrul dreptului la liberă circulație, trebuie să vedem uh, care vor fi condițiile de care poate beneficia noua situație, pentru că trebuie să beneficieze de drepturile pe care le are într-un spațiu foarte complex. Deci trebuie să existe o distribuire uh, echitabilă uh, a uh, fondurilor uh, chiar în condiții transfrontaliere și trebuie să promovăm până la urmă o um, simplitate în regulile administrative vis-a-vis -vis de această situație. În ce privește procesul privind studiul de impact, Eh, există o serie întreagă de eh, documente pe care le-am avut în vedere. Eh, studiul de impact a fost criticat pentru că este foarte, foarte lung, dar trebuie să ne gândim că au fost foarte multe domenii analizate și a fost greu să-l realizăm mai concis. Această uh, propunere până la urmă există în uh, mai multe uh, limbi, stă la dispoziție și trebuie să poată fi valorificat de cât mai multe organisme. Metodologia studiului de impact. O analiză a impactului economic și social în comparație cu o linie de bază, o analiză a altor efecte, inclusiv uh, abuz, fraudă, costuri de reglementare, uh, partajare a costurilor și după aceea uh, posibilitatea de atingere a diverselor obiective. Există două niveluri de analiză pe care după aceea încercăm să le sintetizăm. Care sunt sursele pe care le-am uh, folosit? E vorba inclusiv de uh, o trecere în revistă a forței de muncă, rapoarte realizate de către Eurostat. Până la urmă, la nivelul Uniunii Europene, noi uh, ne propunem să coordonăm, nu să uh, armonizăm. Am colaborat cu uh, specialiști din administrațiile statelor membre și, până la urmă, datele pe care le-am analizat nu au venit de la nivelul comunitar, ci de la nivelul statelor uh, naționale. Și uh, am beneficiat de expertizele de la Deloitte, Fresco și de la um, alte uh, organisme specializate. În ce privește consultările pe care le-am avut în cadrul acestui studiu de impact, am beneficiat de expertiza unor uh, Uh, consilieri experți la nivelul, de la nivelul administrației uh, comisiei, iar uh, în iunie 2015 am avut o întâlnire cu partenerii sociali, de asemenea pe 17 iunie o întâlnire cu reprezentanța ONG-urilor și o consultare publică în perioadele 2013-2015. Care eh, sunt principalele propuneri? Care sunt beneficiile eh, șomerilor? Cine este în căutarea unui loc de muncă? Are beneficii de șomaj eh, exportate din statul inițial pentru o perioadă de trei luni dar uh, acum uh, propunerea este de extindere la șase luni pentru a nu fi lipsit de protecție în perioada în care se află în căutarea unui loc de muncă în alt stat membru. Iar țara care exportă acest beneficii poate să uh, solicite informații din noua țară gazdă privind faptul că um, șomerul caută un loc de muncă. Iată care este scenariul de bază. Există 27.000 de persoane eh, șomere care și-au exportat beneficiile în perioada 2013-2014. Asta reprezintă 0,1% din eh, populația fără un loc de muncă. Iată că eh, opțiunile pe care le-au avut sunt sintetizate în acest tabel în legătură cu opțiunea 1, extinderea perioadei de uh, obținerea beneficiilor de la 3 luni la 6 luni și după aceea și uh, crearea unei posibilități de extindere a acestei perioade și mai mult pentru ca beneficiile să poată fi obținute pe întreaga perioadă în care cel care caută un loc de muncă um, este um, fără uh, alte venituri. Deci este propunerea de extindere a acestei perioade de exportare a beneficiilor deocamdată de la 3 la 6 luni. Vedeți aceasta în opțiunea 1. După aceea, un alt aspect în legătură cu beneficiile eh, de șomaj eh, este ceea ce numim noi agregare. Este un termen tehnic foarte important. O persoană șomeră care a lucrat în diverse state membre poate să solicite o perioadă de asigurare într-un fost stat membru pentru uh, a se putea verifica dacă există un minimum prevăzut pentru perioada de calificare care să justifice dreptul la asemenea beneficii. Dacă a lucrat 24 de luni, de pildă, în alt, în alt stat membru pentru 18 luni și după aceea încă uh, alte câteva luni uh, uh, în alt stat membru, nu va trebui să ținem seama doar de cele opt luni în care a șomat în noul stat membru, dar să se țină seama și de cele 18 luni în care a lucrat într-un stat membru. Deci asta denumim noi agregare. Deci ă, trebuie să existe însă o perioadă minimă de angajare în fostul stat membru. De pildă pentru 25 de luni într-un stat membru, dacă după aceea se deplasează și lucrează în alt stat membru pentru uh, o zi cel puțin, atunci poate beneficia și de ajutoarele din uh, fostul stat membru. În Europa am avut asemenea situații de um, acest tip de agregare, aproape 24.000 de cazuri și 41% din ei au lucrat mai puțin de 3 luni în noul stat membru. Deci, am analizat diferitele tipuri de scenarii. Prima opțiune ar fi fost uh, să uh, ne gândim uh, ce înseamnă agregare. Acest tip de agregare intră în acțiune din prima zi uh, de lucru. Uh, altă variantă, prima lună de lucru în noul stat Ehm, și există și propuneri legate de un termen de trei luni. Noi am analizat toate aceste posibilități și am ajuns la concluzia pe care o propunem noi. Cea mai bună opțiune ar fi să introducem trei luni ca fiind o perioadă minimă de asigurare. Iar uh, în final, în ce privește aceste indemnizații de șomaj, uh, situația actuală este, uh, în ce privește lucrătorii de frontieră, că el trebuie să primească aceste sume din statul membru în care are reședința. Exista și varianta de cotizare în noul stat membru în care lucrătorul de frontieră lucrează dar uh, rămânem la decizia privind statul membru de reședință. Iată aici o situație, un număr de aproape 800 de mii de lucrători în regiunile de graniță și uh, um, a existat uh, o creștere la aproape un milion. Aici avem mai multe opțiuni. Prima, lucrătorul de frontieră alege locul în care va face solicitarea. Cea de-a doua opțiune, statul fostei activități plătește aceste beneficii și lucrătorul de frontieră se înregistrează în acest stat. Aici, sigur că uh, este o cerință să fie activ în căutarea unui uh, nou loc de muncă. Și la opțiunea 3, pe care noi o preferăm să fie statul fostei activități care să plătească aceste beneficii uh, de șomaj, dar uh, doar după o anume perioadă în care lucrătorul uh, a căutat de lucru și s-a înregistrat în noul stat membru. Deci, acum, alt capitol, accesul uh, cetățenilor uh, inactivi la beneficii sociale. Aici trebuie să ținem seama de hotărârile pronunțate de Curța, Curtea Europeană de Justiție în câteva spețe, pentru că există uh, anumite limitări ale accesului la beneficiile uh, de șomaj uh, pentru cetățenii inactivi. Analizând primul capitol, beneficii de asistență pe termen lung. Cu toți știm că populația este pe cale de a îmbătrâni, deci aici trebuie făcute eforturi. Aceste beneficii nu sunt definite în mod explicit în uh, regulament. Ceea ce propunem noi, pentru ca totul să fie mai clar, este să avem un nou capitol care să definească mai precis ce înseamnă uh, beneficiile de îngrijire pe termen lung beneficiile pentru îngrijirea pe termen, o prestațiile pentru această îngrijire. Deci, de fapt, noi nu propunem decât o clarificare aici ca modificare, așa cum am făcut-o și pentru cetățenii inactivi din punct de vedere economic. Trecem acum la ultimul capitol. Prestațiile familiale. Aici avem o propunere pentru schimbarea locațiilor de creștere a copiilor. Ni se pare un drept individual pentru mamă sau tată, iar statele membre au opțiunea de a le plăti uh, în totalitate uh, ambilor părinți care lucrează. Încă o dată ne-am uitat să vedem care este soluția actuală din rapoartele de la statele membre, din șapte state membre și am văzut că o sumă importantă e plătită pentru prestațiile familiale, însă e vorba de aproape un miliard, însă asta reprezintă sub 1% din cheltuielile anuale de, pe mm, prestații familiale plătite numerar în uh, cele 28 de state membre. Deci când e să comparăm cu cheltuielile totale de securitate socială, uh, suma devine destul de mică. Am analizat aici diferitele propuneri. Când vorbim despre indexare, am analizat două posibilități diferite, fie să ne ajustăm la um, nivelul de trai în jos sau în sus sau doar în jos și am ajuns la concluzia că nu avem nevoie de indexare. Și în ceea ce privește cealaltă parte a propunerii, am prevăzut uh, diferite condiții pentru prestațiile, alocațiile de creștere a copiilor și o opțiune pentru toate Uh, alocațiile. La anumite capitole am propus modificări majore pentru a se respecta mai mult realitatea sociologică din uh, societatea noastră. În alte situații nu am făcut decât să clarificăm aceste reguli pentru ca ele să fie mai ușor de pus în aplicare. Mă opresc aici și îmi cer scuze, în primul rând, pentru că am vorbit prea rapid și pentru că am depășit termenul de 15 minute. Thank you uh, for that. Uh, I will now give the law. Vă mulțumim. Acum îi dăm cuvântul doamnei Mania Griva de la Departamentul de Cercetare al Parlamentului European. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte și vă mulțumesc pentru ocazia de a prezenta munca noastră în fața comisiei dumneavoastră. Voi uh, prezenta studiul nostru și vă voi explica cum ne facem noi aceste valori inițiale, după care vă voi prezenta principalele aturi și slăbiciuni din uh, evaluarea de impact a comisiei. În acest context, recunoaștem în primul rând uh, că a fost nevoie de mari eforturi din partea acestui doc- comisie pentru acest document care are peste 2000 de pagini. E cea mai lungă evaluare de impact pe care am văzut-o până acum. Our work consists in scrutinizing the quality ce am făcut? În primul rând am uh, evaluat calitatea um, evaluărilor de impact și, de asemenea, la cererea comisiilor parlamentare oferim uh, informații suplimentare. Vrem să ascultăm comisiile în sarcinul de a legifera mai bine și de a lua decizii în cunoștință de cauză și în același timp vrem să creștem capacitatea de supraveghere pe care o are Parlamentul. Noi facem niște valori inițiale asupra evaluărilor de impact ale Comisiei. Cred că ați văzut deja uh, o primă evaluare inițială, care sub forma unui briefing în care se analizează principalele elemente din uh, evaluarea de impact și se pun în lumină avantajele și dezavantajele. Noi nu analizăm uh, substanța propunerii în sine, ci calitatea evaluării de impact și modul în care sunt respectate regulile de, pentru evaluările de impact stabilite de către orientările Comisiei pentru o mai bună legiferare din 2015. Pe baza unei decizii a coordonatorilor, Comisia ne poate uh, cere și studii mai aprofundate sau o evaluare de impact complementară sau o evaluare asupra anumitor amendamente modalitățile de a cere o evaluare de impact apar în manualul adoptat de conferința președinților în decembrie 2015 și care este revizuit acum în urma adoptării acordului instituțional în legătură cu mai bună legiferare. Cum analizăm noi aceste evaluări de impact? Of the impact assessment to provide an easy introduction to Vrem să prezentăm în primul rând fundalul și eh, ceea ce se află în, la baza acestor evaluări de impact și, de asemenea, vrem să ne asigurăm că cele șapte chestiuni sunt abordate conform eh, orientărilor de care vorbeam. Care este problema despre care vorbim și care este amploarea acesteia? De ce ar trebui să acționeze Uniunea Europeană pentru a face față problemei? Care sunt obiectivele inițiative? ce opțiuni pot fi luate pentru a soluționa problema și care este impactul economic sau social, cum uh, pot fi comparate aceste opțiuni și care sunt uh, aranjamentele de monitorizare. Analizăm coerența și consecvența metodologiei aplicate testăm, de exemplu, coerența logică a argumentelor prezentate pentru a răspunde la cele șapte întrebări și, de asemenea, um, analizăm um, lanțul cauză-efect și plauzibilitatea acesta. De asemenea, um, analizăm cercetarea la care a resurs comisia, analizăm dacă au fost consultate părțile implicate și cât de adecvat, dacă s-a ținut deschisă perioada de 12 săptămâni de consultări publice sau nu. De asemenea, vrem să știm dacă s-a ținut cont de avizul autorităților de reglementare în textul final și, de asemenea, vrem să vedem cum se potrivește propunerea inițială cu evaluarea de impact pe marginea acestea. Vrem să sprijinim comisiile parlamentare oferindu-le o analiză obiectivă. Vrem să evaluăm dacă probele din evaluarea de impact sunt corecte și utile în analizarea propunerii legislative, însă nu punem la îndoială ideologia. Acum, voi ajunge la partea legată de slăbiciunile acestei evaluări de impact. Așa cum a menționat domnul uh, Cordel, e vorba aici de um, patru domenii. Accesul la prestații pentru persoanele inactive economic, prestațiile familiale, Uh, și noi credem că această evaluare de impact reprezintă o bază solidă pentru a modifica actualul cadru de uh, securitate socială. Sunt identificate problemele respective în fiecare uh, domeniu și sunt explicate și uh, uh, motivele pentru care există aceste probleme. De asemenea, se arată că riscul pentru așa numitul turism de prestații sociale e scăzut. Se dau multe cifre, exemple de probleme întâmpinate pentru a înțelege mai bine care sunt problemele. Printre aceste probleme indicate, lipsa de transparență și de certitudine juridică pentru cetățeni și instituții, tratament inegal pentru cetățeni aflați în situații comparabile și o distribuire neechilibrată a poverii financiare. Per ansamblu, Comisia a arătat o serie de opțiuni rezonabile de abordare a problemelor și pentru fiecare domeniu sunt prezentate cel puțin două opțiuni de politici pe lângă mm, scenariul de bază. Deci în total sunt discutate 28 de opțiuni. Sunt evaluate este evaluat impactul social, economic, de reglementare eh, pentru fiecare opțiune în comparație cu scenariul, cu situația de bază, situația actuală. Comisia arată că majoritatea opțiunilor uh, au fie un efect pozitiv, uh, fie, niciun efect, niciun uh, impact, cu excepția unei opțiuni pentru prestațiile de șomaj pentru lucrătorii voluntari, care ar duce la o creștere de 6% pentru prestațiile de șomaj. Evaluarea de impact analizează și alte um, impacte, costurile de reglementare, riscul de fraudă și abuz și o împărțire corectă a poverii între statele membre. Pe ansamblu sunt estimate costurile ca fiind nesemnificative sau nesubstanțiale. De asemenea, această valoare de impact se bazează pe șase studii externe comprehensive în ceea ce privește coordonarea Uh, prestațiilor familiale sau agregarea uh, prestațiilor și alte studii se referă la um, prestațiile pentru îngrijirea pe termen lung sau pentru șomaj. De asemenea, a fost consultată o rețea de experți independenți în ceea ce privește libera circulație a lucrătorilor um, iunie 2015. Se vorbește despre anumite limitări de date, și în ultimul rând, s-au făcut mai multe consultări, inclusiv două consultări online cu publica, unul, una în iulie 2013, legătură cu îngrijirea pe termen lung și prestațiile de șomaj și alta în 2015 legătură cu coordonarea pentru prestațiile uh, sociale de șomaj și în legătură cu detașarea lucrătorilor. De asemenea, a fost organizată și o audierie în 2015. ONG-urile au fost și ele consultate la rândul lor în iunie 2015. Consultarea statelor membre a fost foarte aprofundată prin uh, comisii administrative pentru coordonarea sistemelor de mm, securitate și printr-un sondaj. Acum, care sunt punctele slabe din această evaluare de impact? În ciuda acestei consultări atât de largi, se pare că sprijinul părților implicate nu este clar pentru fiecare opțiune. Sistemele de securitate socială sunt o parte implicată mai, uh, care se acordă o importanță mai mare în detrimentul altora. De asemenea, nu s-au făcut consultări oficiale pentru două opțiuni. Opțiunea 3 cu privire la prestațiile de șomaj pentru lucrători transfrontalieri, precum și opțiunea orizontală cu privire la diferitele reguli de coordonare pentru alocațiile de îngrijire a copiilor. Și asta s-a făcut că un, printr-un răspuns direct din partea administrațiilor naționale, iar Comisia a publicat în mod transparent aceste date. Statele membre au fost uh, mult mai consultate decât alte părți implicate și, dat fiind rolul pe care la Comisia Administrativă pentru coordonarea sistemelor de securitate socială în elaborarea opțiunilor și în oferirea de feedback, ar fi fost util dacă ar fi fost puse la dispoziție mai multe informații în legătură cu activitatea acestei comisii. Principalele concluzii din reunile, în urma reunilor din 2016 au fost uh, uploadate, puse recent pe site-ul Comisiei. Un alt lucru important, legătura dintre această propunere și directiva cu privire la detașarea lucrătorilor. Această legătură nu se stabilește clar în evaluarea de impact a Comisiei. Comisia a explicat că unele amendamente propuse pentru regulile de coordonare, inclusiv cele cu privire la detașare, nu intră în sfera de aplicare a acestei valori de impact, deoarece au o natură tehnică. Însă, dar fiindcă că există aceste legături potențiale, Comisia ar fi putut să ofere mai multe informații în această privință. Cum spunea și domnul Cordel, deși Comisia a avut o abordare riguroasă, această evaluare de impact e foarte, foarte lungă. E greu să o analizezi, să o citești. Textul principal e de 180 de pagini, cu mult peste cele 40 de pagini recomandate din orientări și 26 de anexe, ceea ce ne face să ajungem la un total de 2000 de pagini. Ca să închei, această evaluare de impact oferă o bază corectă de modificare a actualului cadru juridic cu privire la coordonarea sistemelor de securitate. Textul final a, a inclus comentariile și recomandările organului de supraveghere în cel de-al doilea aviz, din cel de-al doilea aviz, însă anumite elemente ar trebui Uh, să primească mult mai multă atenție și anume faptul că sprijinul părților uh, implicate ar trebui să se vadă clar pentru fiecare opțiune și după cum spuneam ar fi trebuit să se vorbească și despre legătura cu directiva legată de detașare. Și de asemenea, în ce privește coordonarea uh, sistemelor de securitate socială și munca comisiei um, în acest domeniu, ar trebui să fie mult mai transparente. Pentru informații detaliate, vă rog să consultați evaluarea noastră inițială, care are și alte elemente ce vă pot interesa. Vă mulțumim pentru atenție. Vă mulțumim foarte mult pentru această prezentare atât de aprofundată. Acum îi vom da cuvântul raportorului, și raportorului, raportorilor din umbră. Fiecare veți beneficia de două minute. Începem cu domnul raportor, cu domnul Balaș. Două minute. Mă scuzați pentru înziere. Eu cunoșteam propunerea comisiei, tramvaiul a avut puține, trenul a avut puține întârzieri în dimineața asta. Ceea ce a spus doamna care a prezentat uh, studiul de impact a fost uh, interesant. Aș avea doar două întrebări. În primul rând, în studiul dumneavoastră a, se arată că 55 de șomeri își găsesc un loc de muncă după 12 luni de căutare și 75% după 24 de luni de căutare. Referitor la exportarea drepturilor de uh, șomaj, care nu trebuie confundate cu agregarea, știm că aici am ajunge de la uh, 3 la 6 luni, ceea ce e un progres față de ce propune Comisia. Întrebarea pe care am eu e suficient? Nu credeți că ar trebui să acordăm totalitatea drepturilor de șomaj pentru care s-a cotizat, pentru care persoana respectivă a, a lucrat și a cotizat? Mai ales când vedem că șomerii își găsesc un loc de muncă Um, în, după 12% în proporție de 50%, respectiv 75% după 24 de luni. Nu credeți că ar fi acesta un obstacol, mai ales când știm că ziua de azi șomerii sunt din ce în ce mai controlați pentru a, a ne asigura că într-adevăr ei își caută un loc de muncă. Mie mi se pare o opțiune interesantă și ar vrea să știu ce cred cei care au făcut evaluarea de impact în legătură cu acest subiect al doilea rând, partea țin, legată de detașarea lucrătorilor. Am fost în Polonia cu colega Stevens. Am discutat, discutat acum despre detașarea lucrătorilor și ceea ce se văzut clar și aici uh, cam suntem cu toții de acord, și anume că sistemul de informații trebuie modernizat. Există un sistem EE SI, care nu e suficient deocamdată. Nu credeți că ar trebui să avem o platformă de schimb digitală, să digitalizăm lucrurile? Să nu avem, de exemplu, o, un card profesional digital prin care să se poată trasa exact toate informațiile legate de cotizațiile și prestațiile persoanei respective. Vă mulțumim, domnul Șulțe. No. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și pentru informațiile care, pe care le-ați prezentat astăzi. Am mai multe întrebări. Comisia dorește cu această evaluare de impact să vină cu o propunere bazată pe date certe și încearcă să bazeze pe cifre dar în același timp constatăm că anumite statistici nu au fost uh, disponibile și mai spuneți că împreună cu funcționari din statele membre trebuie să vă bazați pe evaluări uh, calitative. De aceea și mai spuneți că a fost dificil să ajungeți la statistici uh, certe și pentru că nu ați putut acest lucru, a trebuit să alegeți alte metode de evaluare. A doua întrebare la beneficiile familiale spuneați în prezentarea dumneavoastră, ați intervievat doar 17 state membre sau respectiv doar 17 state membre au pus date la dispoziție. Ori în Uniunea Europeană suntem ceva mai mulți, nu doar 17. Și atunci întreb de ce n-a fost posibil obținerea de date din toate sau aproape toate statele membre, pentru că s-ar putea să se fie ajuns poate la alt rezultat. Asta a fost a doua întrebare. A treia întrebare. De ce nu ați procedat și la o evaluare juridică mai aprofundată? dată, dacă în ceea ce privește um, alocația pentru copii. Deci, deși au existat premisele și atunci mă întreb dacă Comisia și-a bazat decizia doar pe chestiuni care țin de cost. Și ultima întrebare, de ce Comisia nu a efectuat și o reformă a um, definiției acestor beneficii de familie, pentru că termenul este definit diferit în diferitele state membre. Atât deocamdată în scurta perioadă pe care am avut la dispoziție pentru a reacționa. Mulțumesc, doamna Stevens. Mulțumesc foarte mult, domnul președinte, stimați colegi. Aș dori să mulțumesc Comisiei pentru această prezentare clară și amplă a propunerii cu privire la alinierea sistemelor sociale. Iată că există o problemă cu microfonul. Is er nu vertaling naar het Engels? Funcționează acum interpretarea în engleză? Da, iată că da. Încă o dată reiau. Aș dori să mulțumesc Comisiei pentru această prezentare interesantă și amplă acestei propuneri pentru coordonarea sistemelor de beneficii sociale, de asigurare socială. Am o întrebare concretă pentru Comisie. Documente frauduloase de tip A1 se găsesc uh, mereu Acum, dacă un stat membru are de-a face cu un astfel de document uh, a unul de tip fraudulos, nu prea are ce face. Documentul nu poate fi pur și simplu uh, eliminat, chiar dacă o fraudă este evidentă și trebuie uh, începută o anchetă și care este foarte ineficientă și s-a ajuns la multe frustrări în statele membre, ceea ce dovedesc și diferitele cauze în fața Curții Europene de Justiție, unul dintre aceste cazuri vizând și Belgia. E clar că pentru anumite state membre lucrurile nu merg mai departe așa. Trebuie să putem acționa eficient împotriva fraudei. Credeți că propunerea Comisiei pentru revizuirea procedurii A1 eh, devine mai eficientă? Pentru că cred că totul se leagă până la urmă de uh, caracterul valabilității unui astfel de tip de document A1. Întreb cum interpretează Comisia definiția fraudei. Vorbiți de o contradicție cu legislația statului membru. La ce vă referiți prin aceasta? Apoi mai spuneți că termenul de așteptare trebuie ridicat la trei luni înainte de a putea beneficia de ajutor de șomaj. Acesta este important pentru menținerea uh, liberei circulației pentru lucrători. De aceea suntem pentru creșterea la șase luni acestei perioade. Mulțumesc, aș dori acum să-i salut pe oaspeții noștri care se află la Parlament pentru a studia modul nostru de lucru, mm, oaspeți pe care anunțasem anterior. Bun venit! Și acum avem o discuție cu privire la coordonarea serviciilor de asigurare socială în Uniunea Europeană. Este un subiect uh, amplu și de mare importanță pentru noi. Acestea fiind spuse, am să dau acum cuvântul doamnei Harkin. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc pentru prezentarea din această dimineață. Câteva întrebări. Ni s-a spus că dacă ne uităm la scenariul de bază vis-a-vis -vis de diferitele opțiuni, de pildă, acolo unde ați decis să nu analizați indexarea alocațiilor de copii și ni s-a mai spus că în comparație cu cheltuielile generale în UE este o valoare mică. Vreau însă să întreb dacă v-ați uitat la diferitele state membre uh, și uh, ați analizat cum afectează bugetul acestora. Dacă aveți informații în acest sens și dacă nu aveți, de ce nu? Prima întrebare. A doua întrebare ne a spus că dacă ne uităm la 1A, nu există o susținere din partea factorilor implicați pentru niciuna din opțiuni. E vorba aici doar de susținerea factorilor implicați. Este grupul care a contribuit cel mai mult în aceste chestiuni și dacă da, poate ne explicați de ce stau așa lucrurile. Și apoi ați mai vorbit despre faptul că legătura cu detașarea lucrătorilor nu este evidentă. Întrebarea mea este ce corelări ar fi trebuit să făcute și ce lipsește. Și ultima întrebare, sunt de acord cu raportorul când a vorbit de necesitatea uh, unui card de securitate socială care să fie folosit de cetățeni pentru a preveni frauda și a garanta transparența. Un tip de e-card, un card electronic, o chestiune care revine o în atenție aici. Mulțumesc, Gabi Zimmer. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc Comisiei pentru această evaluare de impact, dar și pentru informarea și explicațiile din partea Serviciului de Cercetare a Parlamentului. Prima mea întrebare vizează reacțiile și cum le evaluați din partea asigurărilor sociale din uh, Republica Federală Germania, există temerea că introducerea unui capitol individual în ceea ce privește serviciile de îngrijire ar duce la o schimbare a competențelor, la o mai o împovărare a deconturilor și o îngreunare a accesului la aceste servicii. Cum ați ținut cont de aceste preocupări? Care este reacția dumneavoastră? În al doilea rând, Serviciul de Cercetare a constatat, printre altele, că subsidiaritatea și principiile de proporționalitate nu sunt afectate prin intermediul acestei propuneri. A atras însă atenția că Senatul uh, Franței a declarat că regulile de subsidiaritate ar fi afectate. Puteți să justificați acest lucru? Ați analizat acest lucru în al treilea rând? este vorba de excluderea cetățenilor UE inactivi din această protecție socială. Ce înseamnă acest lucru vis-a-vis de persoanele care trăiesc în sărăcie în acele um, țări? Vă temeți că va exista o creștere a persoanelor care nu au locuință, în special a romilor. Ați verificat, iată, dacă există efecte negative și dacă există o povară suplimentară, dacă s-ar aplica opțiunea plății ajutorului de șomaj pe întreaga perioadă și nu doar pe cele șase luni. Mulțumesc, doamnă Jean Lambert. Mulțumesc, am să reiau câteva puncte ridicate în discuție deja de colegi. Una din chestiuni se referă la evaluarea de impact și comentariile oferite de părțile implicate în ceea ce privește domeniul de aplicare, de pildă, vis-a-vis -vis de mm, cei inactivi din punct de vedere economic, pentru că, iată, constatăm o mm, schimbare de direcție față de situația actuală, iar în momentul de față, în dezbaterea despre drepturile cetățenilor europeni uh, la nivel transfrontalier. Iată că intervine și Brexitul, însă nu cred că se înțeleg uh, întreg caracterul complex al acestei chestiuni. Apoi, mai există și aceste decizii ale curții. Acestea uh, au fost, uh, nu trebuiau doar acceptate, ci poate că ar fi trebuit intervenit cu alte reguli, pentru că pentru că, iată, unele persoane au fost uh, oarecum uh, deportate înapoi în țările de origine. Iar și pentru îngrijitori, uh, regulile, iată, au fost mai restrictive. Aceste decizii ale instanței, în loc să fie acceptate, ar trebui analizate mai critic. Și vă întreb dacă au existat comentarii vis-a-vis -vis de acest lucru și ce pondere li s-a dat în evaluarea dumneavoastră. Acum, pentru serviciile Parlamentului nostru, aș avea o întrebare. Atunci când spuneți despre ponderea um, care s-a dat uh, statelor membre, întreb dacă au lipsit uh, părți uh, implicate, um, persoane care ar fi trebuit implicate în această consultare și care poate nu s-au manifestat? Sau credeți că chestiunea este atât de tehnică încât uh, poate unii nu au transmis răspunsuri? Există, deci, sectoare unde credeți că ar fi trebuit să, de unde ar fi trebuit să vină un răspuns și n-a venit? Iar în ceea ce privește cifrele din partea statelor membre, dată fiind că m-am implicat în această chestiune de mulți ani. Știu că în anumite state membre uh, poate nu există cifre statistice certe. Când vorbim de revizuirea formularului 1A, poate că ar trebui să ne uităm și la alte statistici pentru a avea o bază mai solidă pe viitor, decât uh, să ne plângem de lipsa de statistici de fiecare dată când încercăm să facem o analiză în acest sens. Sigur că anumite state membre poate chiar nu vor să aibă aceste date sau pentru că uneori nu le susțin argumentația, dar în alte cazuri poate chiar nu există și ar trebui să ne gândim la um, poate impunerea unei obligații de, pentru statele membre de a deține și colecta astfel de date. Mulțumesc! Laura Agea lipsește. Uh, domnul Martin, atunci. Mulțumesc că înlocuiesc pe domnul Joel în care se află într-o delegație oficială la Moscova. Dar dori să mulțumesc și să felicit Comisia pentru acest uh, studiu de impact uh, ca și pe cei care au realizat această primă evaluare, Serviciul Parlamentului European de Cercetare. Este un document uh, complex uh, și uh, reflectă demersurile pentru coordonarea acestui regim de siguranță socială. Mulțumesc. Îi dau cuvântul domnului Becker. Dank, Möchte mich auch bedanken bei... Äh, mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să le mulțumesc acestor competenți furnizori de informații, Comisiei, deci, și Serviciului de Cercetare a Parlamentului. Am uh, primit informații foarte utile și în completare față de cele afirmate de raportul nostru din umbră, domnul Schulz, aș dori să Revin asupra exportului uh, prestațiilor sociale, în special alocația pentru copii, unde observația reprezentantului Comisiei a fost aceea de așa natură încât trebuie să revin cu o întrebare. S-a spus că, e, că nu e nevoie de o indexare a acestor prestații pentru familie. Întrebarea mea este de ce nu? Și aș dori să știu care sunt diferitele nivele de evaluare aici. Și a doua întrebare, la care s-a referit și doamna Harkin. Și, eu, și pe mine mă preocupă chestiunea sistemelor de asigurare socială în măsura în care reprezintă o bază uh, de plecare pentru tot felul de alte dezbateri, precum dumpingul uh, social și așa mai departe, în condițiile în care ar exista un acces la nivel european a tuturor uh, celor angajați. Există planuri în acest sens uh, și dacă da, cum ar putea arăta un potențial calendar? Mulțumesc, domnul Lenners. Yes, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Doresc să adaug ceva la spusele colegilor mei. Când este vorba de beneficiile copiilor, trebuie să fim precauți în perspectiva comisiei. Este doar 1%, nu trebuie să ne preocupe foarte mult. 1 dintre persoanele care sunt detașate în Uniunea Europeană. Dar eu cred că una din opțiunile care nu au fost uh, analizate în această evaluare de impact este posibil să acordăm o flexibilitate statelor membre uh, pentru a opta uh, pentru indexarea alocațiilor pentru copii sau în, În ce privește extinderea celor uh, trei luni la șase luni pentru exportarea acestor indemnizații de șomaș. Cred că, uh, sigur, dacă mă gândesc la uh, cei care uh, s-au aflat într-o asemenea situație, uh, există foarte mulți care abuzează de această posibilitate. Am stat de vorbă cu reprezentanții autorităților belgiene uh, uh, și uh, ei spuneau că există situații în care oamenii încearcă să valorifice acest drept de a beneficia la, la exportarea beneficiilor în perioadele de lună și mai ales de vară, mă scuzați, și mai ales în uh, zonele mediteraneene. Deci, Comisia trebuie să vadă care este exact, uh, până la urmă, uh, rezultatul pentru copii. Eu vin din uh, țările de jos, la granița cu Belgia și aici există indemnizații în numerar. Belgia um, furnizează acești bani în cash, țările de jos nu. Deci competent for the health insurance and long-term care benefits. Există și indemnizații în natură acordate, dar uh, și aici uh, există diferențe în ce privește beneficiile pe termen lung în țările de jos uh, față de Belgia și întreb dacă există până la urmă uh, rezultate, studii în ce privește numărul celor care au beneficiat în Uniunea Europeană de indemnizații pe termen lung și câți au fost cei care au pierdut aceste beneficii în regiunile de frontieră. Mulțumesc pentru aceste intervenții și dau cuvântul acum uh, experților, întâi domnului Carel. Mulțumesc foarte mult pentru toate întrebările adresate, care, sigur, sunt în uh, spiritul analizei de impact uh, făcute de noi, acest document foarte amplu care se află pe masa dumneavoastră, pentru că ne-am uh, dorit, de fapt, să dispunem de o informație cât mai amplă. Au fost adresate multe întrebări în, în legătură cu uh, numărul uh, statelor care au fost studiate. Sigur, ne-am fi dorit să fim foarte onești, să dispunem de uh, informații de bază uh, cât mai bogate, dar în anumite situații nu am dispus de suficiente informații. Uh, ne-am dorit ca datele furnizate să fie cât mai utile, iar uh, sigur că am valorificat și anumite sondaje care au fost efectuate în statele membre, dar am vrut să dispunem de o bază și un context clar uh, pentru propunerile pe care urma să le facem. Deci uh, am colaborat cu statele membre, am solicitat statelor membre să furnizeze eh, cât mai multe date. Cred că acest lucru este foarte important. Dar asta nu înseamnă, sigur, că am putut să fim exhaustivi, eh, să dispunem 100% de informațiile care să constituie baza analizei noastre. Iar în ce privește acel 1% uh, alocații pentru copii, trebuie să avem în vedere ambele aspecte. Cifrele absolute sunt destul de mari în uh, anumite situații, dar trebuie să ne gândim și care este până la urmă impactul general al uh, acestei sume. Și spuneam că nu putem opera cu formule matematice, nu pe principiul 2 cu 2 fac 4, și până la urmă noi am făcut propuneri pentru politicile viitoare în acest domeniu. Iar în ce privește beneficiile, indemnizațiile de uh, șomaj, dacă să extindem sau nu perioada și dacă această extindere poate să producă până la urmă anumite dezechilibre. Sigur, propunerea este una care uh, are uh, efecte uh, diferite. Să ne gândim că, de pildă, atunci când se pensionează un lucrător, necesită un număr de ani lucrați care este obligatoriu. Dar când este vorba de aceste tipuri de beneficii, există alte cerințe uh, Uh, impuse de către statele membre uh, și una din condiții este să uh, fii foarte activ în căutarea unui loc de muncă. Pentru că acest lucru este analizat de către uh, oficiile uh, pentru ocuparea forței de muncă și prin extinderea perioadei de căutare a unui loc de muncă la șase luni uh, pentru lucrător care vine din alt stat membru, uh, poate să fie beneficiul uh, acestui șomer, dar sigur că pot să existe și efecte negative asupra statelor membre. Deci ar putea să fie până la urmă o perioadă opțională pentru statele membre pentru această încercare de reactivare a forței de muncă a șomerului. În ce privește detașarea și posibilitățile de fraudă, toate problemele sunt foarte importante. Am văzut că în dezbaterea publică din multe state membre se vorbește despre cooperarea pe plan administrativ în ce privește detașarea lucrătorilor. Noi eh, eh, propunem o îmbunătățire a acestei cooperări. Impresia noastră este că o cooperare între statele membre uh, este foarte binevenită uh, și uh, acest principiu funcționează fundamental între diversele instituții. Ce am propus noi când este vorba de detașarea lucrătorilor este să ne asigurăm că toate instrumentele de care dispunem um, servesc monitorizarea respectării regulilor uh, privind statutul lucrătorilor detașați și sigur că trebuie să existe un dialog și inclusiv um, uh, uh, conciliere atunci când uh, apar uh, probleme între uh, statele membre. Sigur că pot să apară la nivelul administrației unui stat membru unele complicații, dar noi suntem încrezători că atât Parlamentul cât și Consiliul vor ajunge la uh, un numitor comun în ce privește consolidarea cooperării între statele membre. În ce privește problemele de fraudare, care de asemenea sunt foarte importante, pentru că, sigur, sunt cazuri în care uh, sunt persoane care beneficiază de indemnizații de șomaj fără să fi fost îndreptățiți la aceste indemnizații și trebuie verificat uh, până la urmă respectarea unor uh, reguli în ce privește acordarea acestor beneficii. Un, un alt grup de întrebări care au fost adresate se referă la uh, beneficiile pe plan familial și la indexări. Noi am evaluat și aceste aspecte. Există concluziile care sunt menționate în evaluarea de impact. Ce am putut constata este că introducerea unui asemenea sistem de monitorizare ar fi uh, complicat pentru că trebuie să se țină seama de diverse elemente, de factori care trebuie să fie cumpăniți. În al doilea rând, uh, ar fi o povară administrativă, birocratică uh, destul de substanțială pentru că atunci când administrația națională tratează uh, drepturile, alocațiile familiale, trebuie să respecte uh, regulile valabile în statul respectiv. Dar dacă copilul trăiește, să spunem, unul în România, altul în Suedia, și al treilea, în statul membru în care părinții lucrează, atunci devine o mare problemă pentru statele care plătesc alocațiile pentru copii, pentru că există trei seturi de calcule uh, diferite care uh, trebuie făcute. Din asemenea situații am tras o uh, concluzie în ce privește detașarea, care se referă la implementarea principiului plată egală pentru muncă egală, iar în ce privește acest domeniu al indexărilor, Comisia a ajuns la concluzia că trebuie să existe beneficii egale pentru cotizații egale. Deci, dacă s-au plătit contribuții sociale, atunci sigur că trebuie aplicate beneficii egale cu ceilalți. Deci, va trebui să facem o propunere în acest sens. În ce privește uh, datele, doamna Harkin s-a referit la ele. Dacă există asemenea date uh, pe plan național, da, pentru Irlanda, de pildă, în ce privește indexarea, știm că Irlanda în 2013 a exportat 14 eh, milioane pentru beneficii familiale și în momentul în care s-a aplicat indexarea, a fost vorba de 2,14% din cheltuielile anuale. Și asemenea date există și pentru Danemarca și pentru alte state membre. S-a vorbit și despre persoanele care sunt inactive din punct de vedere economic, dacă drepturile lor uh, trebuie Uh, reduse, dacă există o creștere a persoanelor fără adăpost. Uh, după cum știți, acest regulament uh, nu înseamnă însă a conferi drepturi de armonizare a regulilor între statele membre, este vorba despre o coordonare a beneficiilor sociale pentru cei care sunt rezidenți în diferite state. În ce privește cetățenii mobili, sigur că de asemenea este nevoie de coordonarea a regulilor. Și doamna Harkin avea dreptate în observațiile făcute. Cred că Comisia trebuie să se asigure că frauda este combătută și că cetățenii pot beneficia de dreptul la liberă circulație fără însă ca această liberă circulație să se transforme în turism social. Uh, rațiunea pentru comisie din acest punct de vedere este clară. Și ultima chestiune pe care doresc să o menționez. Noi nu extindem sau reducem domeniul de aplicare al legislației naționale este dreptul statelor să-și elaboreze aceste regulamente, dar încercăm să clarificăm puțin lucrurile. Deci m-aș opri aici. Sigur că în momentul în care vom dezbate cu dumneavoastră această propunere, vom putea intra în amănunte, dar acesta ar fi o primă rundă de răspunsuri. Mulțumesc. Două scurte întrebări întâi din uh, doamna Regner, domnul Schulze și după aceea uh, dăm cuvântul reprezentantului Serviciului de Cercetare. Mulțumesc, doamnă președintă, pentru că mi oferiți ocazia de a pune o întrebare. În directiva privind serviciile, coordonarea siguranței sociale este un element important. Lucrurile sunt legate între ele. Mă refer uh, la ceea ce ați spus. Uh, afirmați că există o bună colaborare între statele membre, dar în zilele trecute am avut o delegație a patronatului și lucrătorilor din uh, sectorul construcțiilor și care ne-au menționat multe aspecte care nu funcționează în legătură cu A1 pentru că atunci când apar accidente de muncă, muncitorii părăsesc șantierele repede pentru că există multe nereguli în ce privește contractele de muncă. Deci chiar reprezentanții patronatului ni s-au adresat și doresc o combatere a acestei munci la negru care este un abuz sistematic. Deci, uh, sigur că acum ne referim și la asistența uh, socială, de asigurare de sănătate, alocațiile pentru copii. Dar cum putem uh, avea un control mai bun al situațiilor din realitate? Pentru că Până la urmă, trebuie să existe un asemenea control atunci când ne propunem și alte măsuri care urmează să fie aplicate. Domnul Schulz, mulțumesc. Știu că uh, nu este o practică să adresăm întrebări suplimentare, dar uh, m-am enervat puțin când am auzit răspunsul în ce privește indexarea alocațiilor pentru copii. Eu uh, sunt raportor pentru PPE și uh, uh, uh, nu sunt mulțumit de între răspunsuri de genul lucrurile sunt prea dificile, prea complicate. Dacă doriți o rezolvare politică, nu ne dați un exemplu de familie care are trei copii și fiecare copil trăiește în altă țară. Am avut o discuție foarte bună cu doamna Tyson, dar exemplu pe care l-ați menționat dumneavoastră recunosc că m-a enervat puțin. Vă rog să uh, ne explicați în detaliu care ar putea să fie până la urmă problemele, care este complexitatea ca să înțelegem dacă ne dorim un răspuns politic. Domnul Carel. Uh, it's a very clear message that, uh, that we got. Uh, Am primit un mesaj foarte clar din partea dumneavoastră. Vă încerca să explic din nou. Există două niveluri. Primul este nivelul evaluării de impact și al doilea lucru. Uh, Fie că ne place sau nu, evaluarea de impact tinde să uh, dovedească că există o povară crescută pentru administrație. Poate că n-am spus-o eu suficient de clar, știu că doamna comisar Tyson uh, explică lucrurile mult mai clar decât o fac eu. It is a policy decision. Realitatea e că e o decizie politică aici. Și putem fi de acord cu ea sau nu. Comisia a venit cu acea propunere salariu egal pentru muncă egală și e clar că trebuie să pornim și de la principiul uh, prestații egale pentru cotizații egale. Nu e o formulă matematică, 2 plus 2 egal 4, ci e o bază de luare unei decizii politice. Și îmi pare rău dacă asta vă deranjează, domnule eurodeputat, nu asta a fost intenția mea. Însă vreau să vă spun foarte clar că e o decizie clară, conștientă din partea comisiei și nu a fost o decizie ușor de luat. Am auzit opinii diferite, persoane diferite și colegiul de comisari până la urmă a optat pentru uh, această cale. Acum, bineînțeles, uh, Urmează discuțiile din Parlament și din Consiliu. Colegiuitorii sunt uh, Parlamentul și Consiliul, după că știm cu toții, și nu Comisia. Vă mulțumim. Acum îi dau cuvântul doamnei Maniachi Griva de la Centrul de Cercetare al Parlamentului. Mulțumesc, doamnă președinte. Dacă sunteți de acord, îi dau cuvântul uh, colegei Caterina Aiselă, care a făcut evaluarea inițială și care poate răspunde mai bine la întrebările specifice adresate de deputați. Vă mulțumim pentru întrebări. Voi încerca să răspund. În primul rând, dacă anumite părți interesate nu au fost consultate, nu cred. Partenerii sociali au fost consultați în cadrul uh, Comitetului Consultativ pentru Sistemul de Securitate Sociale, Socială. Asta în cadrul unui audier din 2013, ONG-urile la rândul lor au fost consultate 2015 într-o audiere specială pe această temă, bineînțeles și Comisia Administrativă pentru Coordonarea Sistemelor de Securitate Socială, de asemenea și-a dus o contribuție substanțială și a fost consultată. De asemenea, au fost două, public, două consultări online cu publicul, una în 2013 și una în 2015, cu privire la coordonarea beneficii, uh, prestațiilor pentru îngrijirea pe durată lungă și pentru uh, uh, persoanele inactive. Și de asemenea s-a făcut uh, o consultație în legătură cu detașarea și cu prestațiile familiale. Deci eu cred că au fost consultate toate părțile. Din acest punct de vedere nu cred că a lipsit vreo parte implicată acum, în legătură cu faptul că nu se vedea clar dacă se beneficiază de sprijinul părților implicate. Evaluarea de impact a arătat că acea comisie administrativă a jucat un rol important, a oferit feedback în legătură cu opțiunile, a chiar elaborat opțiuni, în timp ce alte părți implicate și sprijinul acestora față de aceste opțiuni nu a fost întotdeauna aparent. În ceea ce este legătura între, legă, între mm, această propunere și directiva cu privire la detașare, dacă ne uităm la evaluarea de impact, doar la anexa 20, de la către sfârșitul acestui document atât de lung, sunt două pagini în legătură cu amendamentele, modificările tehnice în, din domeniul detașării lucrătorilor. Și ah, știind cât de important e acest subiect, ar fi fost util să se ofere și niște informații în legătură cu detașarea lucrătorilor și în legătură cu modul în care se face corelația între cele două. Mai era și chestiunea legată de avizul uh, avizul întemeiat al uh, Senatului francez de legătură cu încălcarea principiului subsidiarității. Avizul motivat din partea Senatului. Comisia va stabili procedura standard în ceea ce privește documentele portabile în domeniul legislației de securitate socială. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Coș, o întrebare foarte scurtă, un comentariu sau o întrebare. Éppen is elnézést kérek, elnök asszony, a repülőgépem késett, ezért hát kénytelen volt. Mulțumesc foarte mult. Hol, Hogy olyan kérdések merültek fel, amelyeket én is. Am avut o întârziere, de aceea îmi cer scuză că intervin mai târziu. Între întrebările pe care ar fi trebuit să le formulez eu au fost, de fapt, uh, formulate deja de colegii mei vis-a-vis -vis de această evaluare de impact, de aceea aș dori să fac doar două observații. În principiu, evaluăm acum o reglementare care vizează lucrătorii inactivi, ceea ce este insuficient. pentru că concluziile care se trag nu țin cont de faptul că drepturile nu pot fi limitate decât într-o măsură foarte restrânsă. Uh, I will now give the... Vă mulțumesc pentru că ați fost sucint. Acum îi dau cuvântul raportorului domnului Balaș. Aveți cuvântul și posibilitatea de a rezuma discuția. Mulțumesc. Mai multe lucruri. Referitor la răspunsurile date de cei care au uh, făcut acest studiu. Și referitor la comentariile făcute. În ceea ce vrește indexarea sau dezindexarea pentru alocațiile și prestațiile familiale. Aici avem două elemente. Problema costului administrativ suplimentar, dacă ar trebui să se facă această indexare. Deci trebuie evaluată această problemă a costului suplimentar. E un element care te ajută să iei o decizie. Să une, încă un element mi se pare important. Principiul în sine. Din momentul în care oamenii cotizează, vă reamintesc, aceste alocații nu sunt niște cadouri gratuite din partea comunității. Deci din, part, din salariul brut se deduce o parte. Deci asta e diferența între salariul brut și cel net. Se plătesc taxe. Deci dacă hotărăști că sumele pentru alocațiile familiale vor fi scăzute pentru că un copil se află într-o țară cu nivel de trai mai scăzut, a, după aia cum evaluezi nivelul de trai, dacă e mai scăzut sau nu, e complicat. Însă dacă scazi această sumă, atunci înseamnă că o parte din salariul brut al persoanei care a cotizat care practic a fost sustrasă. Și asta nu e deloc corect. Dacă la un moment dat ar trebui să ne punem această problemă a indexării, atunci ar însemna să adaptăm cotizațiile salariale în funcție de suma pe care o poți percepe. Și vedeți cât de complexe devin lucrurile. De aceea, două lucruri. Costul administrativ pe de o parte și problema de principiu pe de altă parte. Și trebuie făcută clar diferența între cele două. Referitor la formularul A1, cred că e o problemă crucială și vă spun care sunt temerile mele. Comisia, mă tem eu, are dreptate să propună ce propune. Eu cred că ar trebui să mergem și mai departe în ceea ce privește controlarea formularelor A1. Realitatea e, ne întrebăm, sunt eficace sau nu aceste formulare aur? URSS? Trăim în perioada digitală și noi încă ne mai tărgănăm cu hârtiile astea, ceea ce e complicat, de fiecare dată în altă limbă sunt formulare. Ce să mai facă inspectorii muncii? Cum vezi că administrațiile din țara care trimite formularul să-și facă treaba cu seriozitate? Nu credeți că e momentul ca în acest domeniu să avansăm concret pentru a armoniza informațiile? prin intermediul unui uh, instrument digital modern. Astfel vom putea controla mult mai mult lucrurile cu mai multă eficacitate, vom avea mai multă transparență, vom reduce costurile administrative și le reamintesc mai ales uh, prietenilor liberali și conservatori, deoarece înțeleg atenția pe care o acordă ei. Deci vom avea mai multă povară administrativă pentru companii. Deci e o cale pe care ar trebui să o explorăm. Devenim ridicol cu aceste formulare a unul care datează din, uh, de pe vremea paleoliticului. Mulțumim foarte mult. Termenul la acest dosar. Vom avea prezentarea și considerarea proiectului de raport în comisie pe 20 și 21 noiembrie. Termenul pentru amendamente 29 noiembrie. Considerarea amendamente, analizarea amendamentelor în ianuarie 2018. Reuniunea raportorilor din umbră în februarie și martie. Termenul pentru comentarii trebuie comentat, însă în comisia amplă în mod normal, în aprilie anul viitor va fi adoptat acest raport. Cred că mm, e un calendar bun, dar și ambițios, deoarece avem foarte, foarte multe de făcut. Acestea fiind spuse, trecem acum la punctul 4 de pe ordinea de zi, combaterea inegalităților pentru a stimula uh, creșterea economică și crearea de locuri de muncă. Îi dau cuvântul domnului Javi Lopez, raportor. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu ar vrea să fac o scurtă prezentare a acestui prim proiect de raport. Combaterea inegalității pentru a stimula creșterea și locurile de muncă. După cum știm foarte bine, inegalitățile în ultimii ani au jucat un rol uh, dominant în dezbaterile publice. Nivelul de inegalități, de asemenea, s-au făcut progrese mari în uh, lumea academică în ceea ce privește modul în care inegalitatea afectează multe lucruri de natură economică. Liniște, vă rog, ca să îl putem asculta pe raportor. Deci au făcut multe studii în legătură cu impactul inegalității asupra economiei, potențialului de creștere economică și asupra multor altor aspecte ce țin de viața societății. Mai ales gândindu-ne la impactul recesiunii din Europa în ceea ce privește distribuirea de venituri și șomajul masiv la care s-a ajuns în multe state membre. În acest raport Încercăm în primul rând să plasăm inegalitatea ca factor negativ pe agenda interinstituțională și să ne stabilim ca obiectiv combaterea acestui fenomen, așa cum se arată în titlul raportului. Să reamintim că Uniunea Europeană de mai multe ocazii și-a stabilit drept obiectiv în foile de drum socio-economice combaterea sărăciei în agenda 2020, în agenda de la Lisabona și în același timp în tratate știm că unul din obiectivele Uniunii este convergența. E drept, convergența între țări și combaterea sărăciei sunt uh, strâns uh, legate de combaterea inegalităților, însă nu înseamnă același lucru. Și prin acest raport încercăm, în primul, încercăm în primul rând deci, să punem inegalitatea drept obiectiv ce merită combătut de Uniunea Europeană și în al doilea rând Vrem să recunoaștem impactul pe care îl are inegalitatea în două domenii, dincolo de probleme de natură morală sau etică. Deci să recunoaștem impactul economic pe care îl are inegalitatea, deoarece denaturează cererea, OCD-ul și FMI-ul au arătat asta în mai multe studii efectuate în ultimii ani. De asemenea, am văzut asta aici la audierea cu diferiții experți. Și în al doilea rând, deoarece inegalitatea ajunge să fie uh, ceea ce le distruge uh, încrederea cetățenilor. Cetățile uh, mai egale sunt mai stabile, deoarece cetățenii au încredere unii în alții și au încredere mm, în instituții. Odată ce recunoaștem aceste două aspecte esențiale ce țin de inegalitate, uh, ne dorim ca obiectiv combaterea inegalității. Și după ce o fai de parcurs ce preia o mare parte din munca Comisiei EMPL aici în Parlamentul European, însă o faie de drum în ceea ce privește combaterea fenomenului. Și aici aș vrea să mențin, să menționez trei uh, lucruri. În primul rând, dorința de a elabora în continuare politici sociale europene. Avem un raport de referință foarte important, cel uh, cu privire la pilonul social european, însă nu doar atât. Dorința noastră este să coordonăm, să avem un prag social european, să îmbunătățim condițiile de lucru și să reacționăm la transformările care au avut loc pe piața muncii. Și în acest sens ne dorim uh, consolidarea acestei dimensiuni. În, în al doilea rând, nu vrem doar să vorbim despre dimensiunea europeană a politicilor noastre sociale, ci vrem să venim cu un element nou uh, despre care tot a vorbit Comisia noastră de-a lungul anilor și anume modificarea politicilor bugetare pentru a introduce din ce în ce mai mult o dimensiune socială deoarece e clar că e nevoie de ambele. Și în al treilea rând, recomandări pentru statele membre în vederea completării rețelelor noastre de mm, uh, prestații sociale, de mm, statului de bunăstare, deoarece știm uh, că nu se ține cont acum de noile riscuri sociale care au apărut în ultimei 15 ani și nu se ține cont de schimburile care au avut loc în cadrul societăților noastre. Ca să închei, aș spune că acest raport face trimitere specială la categoriile mai vulnerabile care suferă de pe urma inegalității. Categorii pe marginea cărora această comisie a lucrat de multe ori în ultima vreme. Persoanele cu handicap, faptul că trebuie să Facem eforturi pentru egalitatea între sexe, combaterea sărăciei în rândul copiilor, diferența între sexe, intrarea pe piața muncii a celor mai tineri. Deci facem trimitere la aceste categorii mai vulnerabile de populație care suferă de pe urma inegalității. În orice caz, noi sperăm să putem contribui la acest efort comun. În următoarele săptămâni vrem să îmbunătățim textul care cu siguranță poate fi îmbunătățit și vrem să ne aducem contribuția la această dezbatere publică majoră, dezbatere care e practic la nivel internațional și îmi doresc ca prin Parlamentul European să transmitem aici un uh, mesaj clar. Mulțumim. Domnul Coșa a ieșit din sală. Îi dăm cuvântul direct doamnei Stevens. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, în primul rând vreau să-i mulțumesc uh, raportorului. Sunt de acord cu ceea ce spune dumnealui. E nevoie de mai multă egalitate și de o convergență uh, care să tindă către mai mult. Uh, creșterea va avea de câștigat, locurile de muncă vor avea de câștigat și aș vrea să vă împărtășesc câteva idei în legătură cu proiectul de raport. În primul rând, contractele de muncă atipice. Prin definiție, acestea sunt percepute ca fiind ceva negativ. Formele mai flexibile de lucru pot fi foarte utile pentru anumite categorii de populație. În același fel, aceste persoane pot beneficia astfel de o primă șansă pe piața muncii. Sau, prin astfel de contracte, poți reintroduce pe piața muncii șomerii de lungă durată. O a doua mică problemă. Pledoaria care se face pentru o europeneizare. Se cere comisiei să armonizeze dreptul, lucră, drepturile lucrătorilor și Uh, convențiile colective de lucru sau o directivă cu privire la îngrijirea pe termen lung, concediu de maternitate sau condițiile de lucru. Și aș putea încheia, uh, continua lista cu toate aceste cerințe adresate Comisiei. O mare parte dintre aceste idei nu respectă principiul subsidiarității. Și e esențial să nu încorsetăm aici statele membre care au nevoie de flexibilitate pentru a um, organiza politicile în funcție de nevoile cetățenilor. O politică unică, one size fits all, s-ar putea să nu funcționeze pentru nimeni. Și de asemenea, am reținere în ceea ce privește sporirea nivelului de finanțare a inițiativei de angajare a tinerilor. Haideți să fim foarte atenți la ce ne spune Curtea Europeană de Conturi. În primul rând, trebuie să îmbunătățim această inițiativă. Și în sfârșit, țin să vă spun că în raport există, s-au identificat o serie de probleme. Inițiativele europene uh, sunt uh, soluția preconizată de uh, raportor. Însă eu cred că există și alte soluții, de exemplu să încurajăm spiritul antreprenorial. Bineînțeles, eu aștept să colaborez în mod cât mai constructiv cu raportorul și cu ceilalți raportori din umbră. Mulțumesc. Domnul uh, Calvier Șalbon are cuvântul. Buenos días y muchas gracias, señora presidenta. Mulțumesc. Eh, Haideți să vedem. Abarcarlo, porque es una... E un subiect pe care îl tratez cu nerăbdare și care mă interesează foarte mult colega eh, Javier López por, por haber tomado... Vreau să-l felicit pe colegul meu, pe domnul López, pentru faptul că, iată, a avut această uh, inițiativă atât de uh, utilă. Îl felicit și pentru munca pe care a făcut-o până acum. El... Da, e clar că vor apărea și probleme. Vreau să vă reamintesc care e titlul acestui raport. Combaterea inegalităților pentru a crea locuri de muncă și stimula creșterea. Eu nu o să uit un lucru. Când am început să apăr această idee și în cadrul grupului politic s-a conturat uh, până la urmă o propunere clară. Vedeam lucrurile puțin dintr-un alt unghi decât uh, cel pe care îl are raportorul. Bineînțeles, asta nu înseamnă că nu vom ajunge la uh, un acord între noi. Eu nu-mi doream ca asta să ajungă încă o dată uh, o listă de dorințe, de cerințe sociale care să dezbine Parlamentul, care nu sunt clare și care nu și în legătură cu care nu se știe ce efect definitiv vor avea asupra creșterii. Femeiul și OCD-ul au arătat în studiile lor că dinamica inegalității și amploarea inegalităților e prea mare. Nimeni nu-și dorește o omogenizare. Și, deci s-a arătat în studii că această inegalitate e un obstacol în calea creării de locuri de muncă și în calea creșterii economice. De aceea eu aș insista în propunerea pe care o vom face noi, ca să ne dăm seama de un lucru. Problema inegalităților nu depinde neapărat de politicile sociale. Ei bine, politicile sociale apar pentru a atenua problemele structurale. Să dacă vrem să întrerupem această dinamică uh, a inegalității, politicile economice vor fi cruciale sau deciziile pro-economie. Ceea ce va duce până la urmă la scăderea inegalităților va fi politica fiscală de redistribuire a veniturilor, deci politica fiscală. Politica concurenței, de asemenea, va avea un efect pozitiv. Politica industrială, politica energetică, de asemenea. Toate acestea stabilesc această structură Uh, în acest cadru de creștere și asta mi se pare mie că lipsește în raport și tocmai asta voi încerca eu să aduc la raport, fiindcă sunt sigur că vom colabora foarte bine. O altă idee, pragul social la nivel european. Bineînțeles că uh, această idee ca și venitul minim pe care grupul meu îl apără ca drept, reprezintă o bună măsură de a combate inegalitățile personale. De ce se stabilește un prag? Bineînțeles, și aici am putea încadra asta în politica de venituri, care e o politică macroeconomică foarte importantă. Însă, această idee a pragului social european deja a fost abordată în cadrul pilonului social. Nu e nucleul uh, în cazul de astăzi. Deci e vorba de cum putem combate această dinamică a inegalităților. După aceea, piața muncii. Cum contribuie piața muncii la creștere sau la lipsa acestea? Există mari <laughs> îndoieli uh, legate de um, faptul că prin rigiditate putem controla inegalitățile. Ultimul raport al OCDE demonstrează un lucru, cu cât mai rigidă e piața muncii, cu atât mai mult crește șomajul, dintr-un motiv foarte simplu. Deoarece atunci companiile își deplasează activitatea în anumite sectoare sau cadrul anumitor sectoare în uh, alte uh, regiuni care sunt uh, intensive din punct de vedere al capitalului. Uh, după părerea mea, acest dosar ar trebui să fie mai degrabă uh, tehnic. Alta e pilonul social. Ar trebui să vedem, de asemenea, cum ne ocupăm sau nu ne ocupăm de categoriile defavorizate. Putem spune aici că această inegalitate de multe ori se datorează ghinionului, uh, sorțului, destinului, când vorbim, de exemplu, de handicap. Da, de multe ori discutăm despre aceste categorii și de fiecare dată spunem că acestea sunt îngrijorările noastre și mi se pare corect să fie citat asta aici, însă asta nu are de-a face cu uh, întreruperea acestei dinamice a inegalităților care o frână calea creșterii și a locurilor de muncă. De ce? Inegalitatea e o frână pentru creștere și locuri de muncă, deoarece se acordă o mare parte de finanțare pentru a atenua efecturile negative. Deci de aceea trebuie întreruptă această dinamică și asta mă îngrijorează pe mine în text. De aceea vom sugera o serie de politici care au ca scop corectarea dezechilibrului actual între ceea ce privește remunerarea capitalului și remunerarea muncii, ca să vorbesc în termeni clasici. Fie că e vorba de funcționari, de angajați cu contract fix sau nu. Și mai este un lucru important și cu asta voi încheia, doamnă președinte, cu care suntem complet de acord și anume faptul că trebuie să existe o europeizare aici și să se stabilească în semestrul european acel obiectiv de a arăta care sunt coeficiențele ce demonstrează că se reduce inegalitatea, cum ar fi includerea coeficientului Gini. Domnul Patrick Leiaric nu este aici, de la Guie nu mai e nimeni. De la Verzi, acum aveți cuvântul. Thank you very much. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule Lopez, pentru proiectul dumneavoastră de raport. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră când spuneți că combaterea inegalităților reprezintă o contribuție la stabilizare în sine, uh, Cred că este un raport foarte important, nu doar pentru această comisie, ci pentru întreaga Uniune Europeană și desigur îl susținem și vrem să colecționăm anumite părți, considerând că anumite aspecte mai lipsesc. Mă bucură faptul că reveniți la această propunere de um, program de șomaj european. A fost o inițiativă Ah, și mă bucur că a fost reluată de dumneavoastră, însă îi lipsește ceva și mă refer aici la standardele pentru cei fără un loc de muncă sau uh, cu doar un loc de muncă parțial, Uh, au nevoie de o completare cu standarde minime și în ceea ce privește prestațiile pentru aceștia, dar și în, uh, sub forma asigurării unui venit minim și în contraparte cu Uniunea economică și monetară, cred că avem nevoie de Uniune socială, avem nevoie de pași concreți nu doar pentru un nou pilon social, o nouă uniune socială, ci standarde minime la nivel european, standarde de muncă pentru lucrători, pentru categoriile cele mai vulnerabile și vom veni cu amendamente în acest sens. Cred că e vorba și de redistribuirea uh, bogăției, a banilor, a șanselor și cred că pe această agen, această agendă lipsește din document. De aceea am apreciat dacă le-ați include și acolo unde vorbiți de combaterea sărăciei și a excluziunii sociale, vorbiți în momentul de față doar de copii și tineri. Evident, este foarte important și salutăm propunerea dumneavoastră din acest copil capitol, dar cred că mai există și alte uh, grupuri cheie la care trebuie să ne referim, ca de pildă migranții și refugiații sau persoanele vârstnice. Ne-am bucurat dacă ați menționat în raport și rolul societății civile și a ONG-urilor, nu doar uh, partenerii sociali, evident că ei sunt esențiali, dar și societatea civilă joacă un rol cheie. Vom formula amendamente și în ceea ce privește individualizarea sistemelor fiscale. Este important și din perspectiva de gen. Și pe partea de investiții, cred că iarăși mai lipsesc niște propuneri concrete în raport cu privire la modul în care am putea stimula investițiile sociale de pildă menționând Fondul European pentru Investiții Strategice, în care lipsește, de fapt, infrastructura socială. Doar 5% din bugetul EFSI se alocă pe infrastructură socială. Aici este o problemă care trebuie menționată și avem nevoie de investiții în uh, noi locuri de muncă de calitate și decente în același timp și avem nevoie de investiții în uh, locuri de muncă din economia verde, în economia socială. Și cred că în această privință raportul are un mare potențial care mm, se poate concretiza ceva mai bine și, în fine, cred că ar trebui să permitem o mai mare flexibilitate bugetară pentru acele țări care trebuie să implementeze consolidarea fiscală. De <clears throat> pildă, o contracarare a condiționalităților macroeconomice și așa mai departe. Ar trebui să-și regăsească locul în raport. Însă cred că raportul este un bun punct de plecare și vă mulțumesc. Mulțumesc, Laura Agea nu este aici. Mara Bizotto, domnul Marta, în schimb. Mulțumesc uh, pentru a echilibra puțin punctul de vedere a domnului Cer scuze în numele uh, doamnei Bizotto. Yes, we have a generous time frame for this. Da, iată că am avut un uh, cadru generos pentru dezbaterea acestei, acestui punct pe ordinea de zi. Domnul Sergio Pietro Gutierrez. Gracias a mi compañero Javi López por... Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și colegului Javi López pentru acest raport atât de important. E primul raport care abordează această problemă a inegalității și sunt abordate atât cauzele, urmările, cât și politicile necesare pentru a reduce acest nivel de inegalitate care a crescut în ultimii ani în societățile noastre. Inegalitatea are trei cauze fundamentale. Prima, faptul că nu sunt distribuite bogățiile prin scăderea nivelului de calitate a locurilor de muncă, globalizarea a avut efecte pozitive, însă de asemenea a dus la o concentrare a câștigurile și, câștigurilor și a dus la o repartizare mai uh, proastă a beneficiilor. Deci clasa muncitoare nu a avut de câștigat. De asemenea, prin salarii se face de asemenea o distribuire greșită a bugă, bogăților din cauza politicilor de austeritate și din cauza politicii distributive a cheltuielor publice și, de asemenea, prin reformele fisca, fiscale au crescut uh, impozitele indirecte. Și s-a redus redistribuirea prin intermediul uh, impozitelor directe și toate acestea au dus astăzi la niște societăți foarte inegalitare. Există inegalități în, um, între regiuni, între teritorii, există inegalități în ceea ce privește venitul uh, disponibil uh, pentru o mare majoritate a populației. Știm care sunt cauzele, consecințele le definește perfect Javi Lopez în raportul său. Faptul că acum cetățenii nu mai au încredere în sistemele democratice, vedem cât de mult a crescut popularitatea partidelor care vin cu formule magice aici. Deci inegalitatea a devenit o problemă economică, socială, dar și o problemă de uh, supraviețuirea democrației. Și ceea ce e mai important în acest raport, și mulțumesc lui Harvey pentru asta, sunt soluțiile propuse. Soluții pentru a recâștiga o societate care să reducă inegalitățile uh, și uh, redefinirea unui nou pact uh, social. Așa cum spune și colegul nostru Enrique Calvet, trebuie redefinite toate politicile, de la politica comercială, cea industrială, de energie, politicile economice până la urmă, cele sociale, aici să stabilim un venit minim social și un nou pact social și de asemenea să ne gândim la o nouă fiscalitate care să fie din nou redistributivă, deoarece cea de acum a ajuns să fie nedreaptă. Deci dacă reușim să facem asta și dacă prin acest raport vom putea propune o ieșire corectă din criza economică actuală, cu siguranță societățile viitoare vor avea de câștigat și, de asemenea, Uniunea Europeană, pe reasamblu, va avea de câștigat și doarurile europene. Obrigada. Doamna Ribeiro. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte sinceră să fiu, am senzația că lucrurile încep să vină din toate direcțiile în cazul acestui raport. Despre ce vorbim noi, de fapt? până la urmă atunci când vorbim despre combaterea inegalităților pentru a duce la sporirea sporire a ocupării. Care este obiectivul nostru, sporirea ocupării și a creșterii sau discutăm de fapt despre cum combatem inegalitățile? Sau vorbim despre premisele care trebuie create pentru a depăși obstacolele și pentru ca oamenii să ajungă în uh, postura de a avea un loc de muncă. Sunt obiective diferite și dacă nu încercăm să fim concreți și dacă nu urmărim un anume obiectiv specific, atunci totul se amestecă cu toate, dar nu se ajunge la nimic. Deci întrebarea care se pune este dacă ne concentrăm asupra cauzelor care împiedică ocuparea. Deci cineva care locuiește într-o zonă îndepărtată, de pildă în Azore, de ce pentru acesta este mai greu să găsească un loc de muncă? Ei bine, pentru că se află mai departe de centrul unde se iau deciziile, care este situația cu educația, în ce măsură educația are un rol pentru găsirea unui loc de muncă sau persoanele cu venituri eh, scăzute care au dificultăți în a absolvi um, studii de calitate sau. Și aici trebuie să lucrăm pentru a duce pe oameni în postura de avea un loc de muncă, pentru că altfel totul se amestecă și nu o să ajungem la nimic în final. De aceea l-aș ruga pe domnul raportor, dar și pe raportorii din umbră, să se concentreze foarte clar asupra esențialului. Baza este una foarte bună. Avi Lopez, felicitări! Dar important este ca în aceste negocieri să fim foarte preciși. Despre ce este vorba aici? Bun, aici este până la urmă întrebarea. Domnul Pirinski, Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt de acord cu colegii care au spus că este un uh, raport care vine la timp, pul oportun, uh, un raport important și raportorul merită toată susținerea noastră în a se concentra în cele ce urmează asupra obiectivelor pe care de fapt le vizăm. Dacă vorbim de inegalități și de motivele existenței acestora, cred că ar trebui să ne întoarcem și să ne gândim la provocările cu esențiale cu care se confruntă Uniunea Europeană acum și care uh, toate se subsumează acestui uh, decalaj investițional declanșat de criză. De aceea, nu ar trebui să fim neclari uh, în privința proveniențele acestor inegalități și a modului de abordare pentru a le contracara. Ocuparea crește atunci când uh, avem și creștere economică. Și de aceea acolo când uh, se vorbește de stabilirea unei coordonări europene pentru combaterea și mai departe, cred că s-ar putea elabora ceva mai mult. Aceste noțiuni și care se leagă de semestrul european, de coordonarea politicilor economice, aceste politici transversale care se discută acum și care reprezintă miezul dezbaterii până la urmă asupra modului în care Uniunea va progresa în continuare. Ieri a avut loc audiere, cred chiar în această sală, în ceea ce privește CFM post-2020, la care a participat domnul comisar Oettinger. Dânsul a vorbit despre nevoia urgentă de a pondera, a ne gândi asupra modului în care se va oglindi și Brexitul în CFM, nevoile care au apărut datorită apărării, datorită migrației, <clears throat> este nevoie de resurse suplimentare și un aspect central pe care l-a punctat a fost acela că trebuie să ne gândim foarte bine de unde se obține valoarea adăugată prin bugetul european. Eu aș spune că plec pe acest raport, valoarea adăugată ar trebui să fie aceea reducerea inegalităților și de a depăși acest decalaj investițional acolo unde este cel mai dificil, de pildă în Bulgaria. PIB-ul uh, pe cap de locuitor este 10.000 în comparație cu PIB-ul pe cap de locuitor în alte regiuni din Germania care este 60-70.000. Deci, iată inegalități uh, colosale în același timp. Anul trecut am discutat un raport la Strasburg unde Uh, din EFSI ni se spunea că s-au alocat 91% uh, din fonduri pentru UE15 și doar 9% pentru celelalți noi veniți. Deci ar trebui să vorbim foarte clar despre ce e vorba, despre abordarea fundamentală a inegalităților care uh, duc la alte inegalități care țin de oportunitatea de a avea un loc de muncă, un venit, deci în cel mai departe. Și de aceea Trebuie cu acest raport să ne poziționăm până la urmă pe miezul dezbaterii care are loc acum în Parlament și în Uniunea Europeană. Mulțumesc. Da, puteți să trageți uh, o concluzie, domnule Javi Lopez. Agradecer a um, Le mulțumesc tuturor deputaților și raportorilor din umbră pentru comentariile care cu siguranță ne vor permite să lucrăm mai bine în următoarele săptămâni cu amendamentele și în cadrul procesului nostru de negociere. Un scurt comentariu, dacă îmi permiteți. Luăm act de contribuțiile dumneavoastră, să aș avea totuși un mic comentariu. Referitor la cadrul european, colega Stevens, care nu mai este în sală, ei vorbea despre nevoia de a Vorbi despre ceea ce pot face statele membre. Și anume că nu avem nevoie de o măsură unică pentru toată lumea. Bineînțeles că sunt de acord cu această poziție. În niciun caz nu ne dorim să facem aici uh, one size fits all. Nu. Știm că în anumite domenii care sunt citate, ar fi bine să avem un anumit prag în ceea ce privește drepturile europene și, bineînțeles, fiecare stat membru după aceea poate să uh, dezvolte acest prag în mod diferit, pentru că Uniunea Europeană să devină și o comunitate de drepturi. Există anumite legi în curs, altele care sunt revizuite, vorbeați despre concediile de maternitate, de exemplu. Toate astea, de asta țin și există propuneri în curs acum, iar noi, ne dorim să respectăm principiul de subsidiaritate și să constituim un prag european în ceea ce privește drepturile sociale pentru a combate astfel uh, inegalitățile. S-a vorbit de asemenea despre piața muncii. Mai mulți colegi au făcut-o. E drept că flexibilitatea pe piața muncii nu are neapărat o legătură directă cu inegalitatea, însă e drept că transformările de pe piața muncii din ultimii ani, mai ales uh, faptul că multe piețe ale muncii au practic o natură duală, e bine asta a dus la sporirea inegalităților, deci s-au modificat condițiile de pe piața muncii și asta a dus la o scădere a salariilor, la evaluări interne. E un fapt care s-a întâmplat. Uh, și un alt element care să ne facă să înțelegem de ce salariile au scăzut ține de negocierile colective. Însă e clar, vom discuta pe măsură ce vor fi înaintate amendamente și colegului de la Verzi care a vorbit despre mai multe îmbunătățiri. Îi mulțumesc, de exemplu, ideea investițiilor și domnul deputat Calvet Chambon, de asemenea, se referea la asta. Și anume că nu ar trebui să discutăm doar despre redistribuire, ci despre o distribuire mai corectă și mai echitativă pentru a profita de pe urma întregului potențial. Deci voi ține cont de comentariile dumneavoastră Mulțumesc și colegilor socialiști pentru comentarii, domnului Pirinski, mulțumesc și lui Sergio. Și de asemenea, cineva a spus ceva foarte corect în legătură cu natura acestui raport. Să nu uităm despre ce vorbim și din ce perspectivă vrem să abordăm lucrurile? E bine, singurul lucru pe care îl putem modifica e titlul raportului. Măcar cu asta suntem de acord și toate grupurile politice sunt de acord cu acest titlu. Coordonatorii sunt cei care au ajuns la această înțelegere legată de titlul raportului. Combaterea inegalităților duce la crearea de locuri de muncă și la creștere economică. Deci acum ideea e să vedem cum putem combate inegalitatea, care e relevantă uh, din punct de vedere economic. Aceasta este logica acestui raport și sunt sigur că amendamentele vor duce la îmbunătățirea textului. Sunt convins de asta. Și sunt convins că orientarea finală va fi cea corectă. Și sunt foarte de acord și cu Comentariul cu privire la rezultate. Nu vrem doar să transmitem un mesaj politic, ci trebuie să obținem niște rezultate concrete cu acest raport. Mi se pare corect să ni se aducă asta aminte, mai ales acum, la începutul lucrărilor noastre. Deci sper să putem lucrăm foarte bine în următoarele săptămâni și luni și să ne aducem această contribuție Uniunii Europene prin acest mesaj. Eh, Mulțumesc. Am să dau acum cuvântul doamnei Baroni din partea Direcției Generale pentru Ocupare. Mulțumesc eh, foarte mult. Numele meu este Manuele Girling. Mulțumesc foarte mult pentru acest raport pe care îl salutăm. Abordarea inegalităților este uh, în centrul activității Uniunii. Nou creatul, nou creatul pilon pentru drepturi sociale își dorește să asigure prin un set de principii o piețe ale muncii bine funcționale și echitate și sisteme sociale funcționale și inegalitățile pot fi abordate și din perspectiva inegalității rezultatelor, a veniturilor, dar și din perspectiva șans, egalității de șanse și de aceea cred că există niște principii foarte ferme aici în ceea ce privește uh, egalitatea șanselor, egalitatea de gen, educația și îngrijirea copiilor, îngrijirea pe termen lung. Mă refer la aceste aspecte pentru că au fost menționate în discuție. Sigur că pilonul social ține cont de subsidiaritate și tot tuturor le este solicitat să implementeze acest pilon social de și statele membre și partenerii sociali. Și semestrul este un instrument foarte important pentru abordarea inegalităților. În uh, studiul de creștere pe 2017 s-a pus accentul pe reducerea inegalităților și s-a subliniat importanța sistemelor fiscale pentru combaterea inegalităților, dar s-a mai putut accentul și pe alte nivele de politică, precum educație, sănătate, sisteme de protecție socială. Și, de fapt, există multe recomandări care au fost elaborate în acest an. 8 state membre, de pildă, au făcut propunerea pentru 8 recomandări în ceea ce privește adecvarea și acoperirea acestor plase de siguranță socială. Pe lângă acest lucru aș dori să mai menționez că um, Principiul unei convergențe în sus este important și de asemenea salutăm și crearea unor standarde pentru venituri minime care le considerăm importante. Și de asemenea și tabloul de punctaj a arătat că există o serie, sau sunt propuși, o serie întreagă de indicatori care ar trebui utilizați pentru măsurarea și revizuirea performanțelor socioeconomice pentru a ne asigura că constatăm acolo unde se înregistrează, constatăm unde se înregistrează, de fapt, procesele. Mulțumesc! Calendarul pe care cred că l-aveți în față este următorul. Termen de depunere a amendamentelor 5 uh, iulie. Discutarea amendamentelor 30-31 mm, august, vot în Comisia pentru Ocupare 28 septembrie și în plenară noiembrie 2017. Iată calendarul. Ceea ce înseamnă că am parcurs ordinea de zi și vom uh, relua la orele 15 în această după-amiază cu o sesiune de vot, deci nu vă uitați cartelele de vot. Mulțumesc pentru participare!